Se voi siete d'accordo, potrei... Dragi colegi, dacă sunteți de acord, putem uh, reîncepe reuniunea noastră. Sì, eh, allora... <laughs> ben ritrovati alla ripresa dei nostri lavori. Da. Eh, bună ziua. Văd că, din păcate, mulți dintre noi au fost mult prea obosiți după ședința de dimineață, dar eh, reluăm totuși eh, lucrările noastre cu cei care răspunde dosarele pe care le vom examina. Cam o oră voi prezida eu ședința și apoi va reveni doamna președintă Sartori. Primul punct de pe ordinea de zi căruia, conform programului nostru, îi putem dedica circa o jumătate de oră, privește orientările, liniile directoare pentru rețelele transeuropene de telecomunicații. Regulament prin care se abrogă decizia 1336 pe 97. Cred că putem intra imediat uh, pe fondul problemei și mă grăbesc să dau cuvântul raportului nostru pentru aviz, care este de față, domnul Toșenov, Toșenovski, pentru a ne uh, prezenta raportul domniei sale și apoi, uh, sigur, raportorii din umbră și oricine va mai dori va putea avea cuvântul. Vă rog, domnule Toșenovski. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jak jste... Mulțumesc, doamnă președintă. După cum ați spus, sunt uh, raportor pentru aviz în ceea ce privește orientările pentru rețele de telecomunicații transeuropene. Salut propunerea Comisiei, deoarece este un instrument care asigură accesul la internet și la serviciile digitale. Este vorba despre un posibil mecanism suplimentar pentru a crea stimulente pentru investiții publice și private în acest domeniu. Investiții de care este absolut necesar, care sunt absolut necesare dacă nu vrem să dăunăm uh, competitivității regiunii. Trebuie să ne concentrăm asupra infrastructurilor care prezintă deficiențe, deficiențe ce trebuie atenuate sau eliminate, deficiențe care nu pot fi uh, um, remediate altfel. Trebuie de asemenea să nu uh, subminăm concurența în ceea ce privește rețelele rapide. Trebuie să ne concentrăm asupra regiunilor insulare um, sau periferice. Entitățile private nu sunt în general interesate de aceste regiuni. În ceea ce privește zonele urbane, nu cred că acest instrument ar fi binevenit aici pentru că investitorii privați sunt cei mai în măsură să uh, financeze infrastructură în aceste zone. Acordarea de resurse financiare trebuie așadar să se facă în acord cu propunerea Comisiei. Acest uh, regulament va crea condiții propice pentru concurență prin intermediul mijloacelor financiare utilizate drept garanție. Pe țările membre trebuie să continue să stimuleze piața telecomunicațiilor, să elimine obstacolele și să continue să promoveze competitivitatea Bineînțeles că aceste evoluții trebuie să țină cont și de evoluția din alte sectoare. Vorbim despre un mediu de piață și acest instrument ar trebui să țină cont de acest lucru. Principala problemă provine din Uh, diferențele dintre posibilitățile de care dispun locuitorii din zonele urbane și um, posibilitățile din zonele insulare, periferice uh, sau uh, din enclave. Zo uh, banii cheltuiți ar putea fi extrem de bine cheltuiți în aceste zone puțin dezvoltate. Aici rețelele rapide ar trebui să fie create cu ajutorul fondului social și cu ajutorul fondului de coeziune. Asta nu înseamnă că aceste regiuni nu pot beneficia de fondul care este uh, consacrat uh, tuturor țărilor uh, membre. Um, mecanismul pentru interconectarea în Europa. În orice caz, toate uh, gospodăriile ar trebui să aibă acces uh, la internet la o viteză de 30 de megabits pe secundă cel puțin și o bună parte din uh, locuitori ar trebui să aibă acces la internet cu 100 de megabits pe secundă. Un alt uh, aspect este acela al neutralității tehnologice. Serviciile furnizate la uh, scară uh, similară trebuie să fie neutre Comisia Europeană nu precizează așadar care este tehnologia care trebuie să fie utilizată. Se vorbește de asemenea despre posibilitatea utilizării sateliților. Accesul mobil la internet uh, rapid este din ce în ce mai necesar. Și această tendință trebuie recunoscută. În ceea ce privește proiectele de interes comun, în cadrul acestei uh, strategii, ideile propuse pot fi acceptate, însă aș vrea să știu care sunt criteriile pe baza cărora Comisia Europeană a ales proiectele despre care vorbește în text. Cred că asta i-ar interesa și pe colegi. Aș vrea de asemenea să știu care este părerea colegilor și a Comisiei în ceea ce privește posibilitatea de a folosi această cale, pentru a promova proiectele privitoare la gestiunea crizelor. Și acest aspect ține de serviciile transfrontaliere cu caracter digital, unde există o valoare adăugată europeană. Este vorba în general despre servicii publice și uh, sectorul privat nu investește în general în aceste servicii. Iată de ce e nevoie de instrumentele financiare propuse de Comisia Europeană. În concluzie, aș vrea să întreb Comisia Europeană cum anume concepe infrastructurile de servicii digitale. Aștept uh, precizări din partea Comisiei. Cred că nu are rost să creștem puterile Comisiei în cadrul acestui regulament, pentru că dacă am face acest lucru, am uh, crea uh, obligații de control Există actele delegate, Comisia Europeană, conform regulamentului, are prerogative extinse în ceea ce privește adăugarea sau eliminarea unor proiecte de interes public și această parte este esențială, va trebui să se instituie și un sistem de control uh, adecvat. Sectorul TIC se dezvoltă rapid și trebuie să dispunem de un regulament uh, flexibil care ține cont de schimbările în curs și în același timp e nevoie de o siguranță juridică și financiară. E nevoie de un control pe termen mediu și uh, diferiții pași trebuie bine explicați. Avem uh, suficient timp la dispoziție pentru a ne elabora avizul și mă bucur uh, de pe acum că voi putea coopera cu colegii și voi putea ține cont de observațiile lor în ceea ce privește acest sistem foarte, acest uh, aspect sensibil și important. Aș vrea să știu ce cred colegii despre posibilitatea pregătirii unui text dar și despre posibilitatea organizării unei audieri publice. Cred că ar fi o idee foarte bună. Data de 25 aprilie este data la care va avea loc următoarea noastră reuniune consacrată acestui subiect. Subiectul va fi abordat în plenar în luna iunie. Mă aștept la o cooperare activă din partea colegilor și mulțumesc tuturor colaboratorilor Comisiei Europene pentru opinii și sprijin. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, grazie a te per, grazie a lei per questa... Mulțumesc uh, pentru prezentarea raportului și vom auzi apoi ce are de spus și reprezentantul Comisiei, pentru că i s-au adresat mai multe întrebări. Sunt prezenți și raportorii din umbră și începem, începem cu doamna Trautmann, care a cerut uh, cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Mul- mulțumesc. mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să adresez mulțumirile noastre raportorului, domnului Toșenovski, pentru uh, un spirit de colaborare uh, de care a dat dovadă încă înainte de prezentarea sa. Apreciez foarte mult gestul domniei sale și mulțumesc și pentru observațiile făcute uh, care mm, îmi pare că mm, conturează foarte bine dezbaterea noastră. Aș preciza în primul rând că socialiștii și democrații sunt în favoarea unui buget european dotat pe măsura ambițiilor noastre, strategia digitală fiind un proiect far, e esențial ca și capacitatea financiară de care dispunem la scară europeană să fie cât mai bine țintită posibil și să includă mai ales și euroobligațiunile. Astăzi avem doar un prim schimb de vederi, deci nu, vom, nu voi intra în foarte multe detalii, dar aș reaminti că vorbim aici de construirea unor infrastructuri, însă că nu trebuie să scăpăm din vedere obiectivul nostru principal și anume <clears throat> reducerea decalajului uh, digital. Aș dori să mă refer la un număr de elemente legătură cu care aș uh, dori să avem o reflexie, să facem o reflexie comună. În primul rând, Cred că trebuie să facem așa încât masa financiară să fie cât mai bine posibil utilizată pentru aceste 9,2 miliarde de euro. Va trebui sigur să facem alegeri uh, care va fi criteriul de repartizare între infrastructuri și servicii numerice, de uh, sănătate digitală, guvernare digitală, va trebui să vedem. Apoi, în aceeași logică de atribuire a conturilor, va trebui să ținem cont și de un fel de arbitraj politic uh, între susținerea indispensabilă a domeniului public, a statului pentru anumite zone. Mă gândesc, de exemplu, la posibilitatea de a furniza anumite dotări, dar și să implicăm investiții private în zonele intermediare sau gri, prin PPP-uri, parteneriate public-privat. Trebuie făcut o legătură și între, fond, între fondul de coeziune uh, și uh, aceste noi instrumente. Trebuie pentru asta o reformă destul de aprofundată, uh, dar uh, cred că vom putea face rapid uh, o alegere între ceea ce va fi finanțat dintr-un fond și de altul, deși nu sunt convinsă că în arbitrajul acesta politic definitiv uh, vom reuși să rezolvăm totul. Subiectul este așadar delicat, mai ales pentru regiunile rămase în urmă, care au nevoie de o, un sprijin deosebit complementaritatea cu alte tipuri de rețele este și ea uh, un element care trebuie luat în considerare, rețele energetice, rețele de transporturi, iată acestea pot fi uh, conectate, trebuie să vedem unde să găsim sinergiile care vor putea fi aplicate, făcând, de exemplu, economii în domeniul de inginerie civilă, în anumite cazuri, dacă mai multe tipuri de proiecte de rețele sunt uh, întreprinse în, uh, în mod comun, mai ales acolo când e vorba de interconectare. Toate inițiativele trebuie să fie uh, complementare și coerente, inclusiv, sigur, din punct de vedere al reglementării și cu respectarea tuturor dispozițiilor cadrului privind telecomunicațiile electronice. Doamna președinte, aș avea și o întrebare în legătură cu care aș dori să aud și un răspuns din partea Comisiei. Eh, și mă alătur întrebărilor raportului nostru. Mai multe state membre și-au făcut deja strategia eh, dezvoltării internetului prin fibră optică și sigur, punctele de vedere și sensibilitățile sunt diferite și atunci întreb cum această inițiativă se va lega ea oare de aceste inițiative naționale și cum putem accelera și coordona lucrurile. La fel, cum se leagă uh, uh inițiativa noastră cu uh, planurile de afacere ale operatorilor? Ni se spune că se va analiza proiect pe proiect și banii se vor da proiect pe proiect, dar oare această abordare nu va produce la blocaje în anumite zone? Uh, blocaj al concurenței, vreau să spun, și apoi e clar că banii mobilizați prin acest mecanism nu trebuie să nu, nu vor putea finanța proiecte viabile doar cu investiții private, însă pe teren uh, Uh, lentoarea cu care se desfășoară lucrurile se explică prin faptul că operatorii actualmente nu fac investiții decât în proiecte nu doar viabile, ci a spune chiar extrem de viabile, pentru că ei se tem că anumite proiecte doar viabile le vor degrada perspectivele de Uh, uh, bilanț și de dividende pentru acționarii cei mai exigenți și astfel că nu vor mai putea uh, să obțină destule fonduri de pe piață. Problema accesului la credite va fi și ea una esențială și eu cred că acest mecanism poate juca un rol foarte important cu finanțarea care ar putea permite uh, uh, să obținem aceste fonduri, dar trebuie să analizăm în continuare o uh, strategie de investiție pe termen lung Eh, pentru că doar 9 miliarde, sigur, eh, nu sunt niciodată suficiente pentru întreg teritoriul european. Care va fi atitudinea Comisiei și a Băncii Europene de Investiții, mă întreb, ce proiecte vor fi alese, pentru că unele proiecte nu au nevoie neapărat de bani publici, dar care totuși au nevoie de susținere publică, altfel nu vor putea fi puse în practică notez că operatorul istoric din Franța a anunțat acționarii că le vor scădea dividendele pentru a prioritiza investițiile și eu cred că această abordare este una destul de pozitivă. Vom vedea dacă va fi și durabilă, dar cred că aici trebuie să avem o poziție la nivelul Uniunii Europene. Și în legătură cu finanțarea proiectelor care țin de securitatea civilă, punct introdus de raportorul nostru. Parlamentul nostru a încercat totdeauna să joace un rol aici. Eu cred că e vorba de o problemă de capacitate a spectrului și există un articol care menționează că trebuie ținut cont de nevoile serviciilor de urgență și de securitate civilă. Iată, dragi colegi, ce am vrut să vă spun uh, pentru acest prim uh, schimb de opinii și apoi uh, nu rămâne decât să aștept cu foarte mare interes ce vor avea de spus colegii și comisia. Vă mulțumesc! Grazie la colega Tratman. Mulțumim și spun reprezentantului comisiei că, iată, întrebările sunt din ce în ce mai numeroase. Și sper sigur că vom primi și răspunsuri punctuale. Uh, domnul Hăgmar, care acum cuvântul. Madam President, thank you very much and uh, thanks to the Doamnă președintă, mulțumesc și îi mulțumesc raportorului, domnul Toșenovski, pentru prezentarea foarte bună. Este un bun punct de plecare pentru munca noastră. Cred că este important să vedem în ce context intervenim. De curând am adoptat o nouă politică a spectrului și ne propunem să fim lideri în ceea ce privește spectrul disponibil pentru uh, traficul de date mobile. Și, de asemenea, vrem ca viteza să fie mai mare decât cea propusă de comisie. Tot în acest context se înscrie faptul că vorbim despre uh, un sector care evoluează extrem de repede. Investițiile se fac uh, rapid și trebuie să adaug că tehnologia uh, se schimbă foarte repede. Doar dacă traficul uh, de date mobile se dezvoltă, viteza de 30 de megabits pe secundă uh, va fi disponibilă înainte de 2020. Și cred că ceea ce este crucial aici este să fim conștienți de faptul că nu trebuie să fixăm uh, ținte care să ne handicapeze pe viitor. 2020 uh, e la o distanță de 8 ani dacă ne uităm la ce se întâmpla acum 8 ani în sectorul tehnologic, constatăm că lucrurile erau foarte diferite și nu am anticipat uh, dezvoltarea anumitor uh, tehnologii, uh, care astăzi sunt tehnologii obișnuite. Cred că este important să ne amintim acest lucru. Pentru că eu unul am o temere. Vorbim despre anul 2020 și fixăm ținte care sunt potrivite pentru anul 2013. Însă, între 2013 și 2020 se vor petrece foarte multe lucruri și sunt sigur că obiectivele stabilite de comisie vor fi depășite de realitate. Cred că cu toții știm că realitatea se mișcă mult mai repede în acest domeniu decât legislația adoptată. Aș vrea să îl rog pe raportorul nostru să se gândească la aceste lucruri și să se asigure că țintele pe care le stabilim și politicile pe care le elaborăm pentru a atinge țintele nu sunt prea puțin ambițioase. E mai bine să avem ambiții foarte mari Aș vrea de asemenea să rog uh, Comisia să ne explice țintele în ceea ce privește capacitățile pentru 2020. Crede într-adevăr că aceste capacități sunt uh, cele mai potrivite? Spun acest lucru pentru că media în anumite uh, economii competitive este de 100 de megabați. Cred că trebuie să fim curajoși și ambițioși, să ne asigurăm că ambițiile noastre sunt foarte mari, pentru că altfel obiectivul nostru va fi să fim pe locul 4 sau 5 și este mult mai bine să ne propunem să fim lideri în acest domeniu. Un alt aspect este că e important să dispunem de criterii pentru folosirea fondului de coeziune și folosirea altor mijloace financiare. Cred că trebuie să vorbim despre uh, investiții care au o valoare adăugată. Investițiile comerciale sunt rapide. Aceste investiții au loc în întreaga Europa, însă nu în toate zonele din Europa. Trebuie să spunem că susținem dezvoltarea unor capacități mai mari decât dacă ne-am fi bazat doar pe investițiile comerciale. Cred că trebuie să ne asigurăm că investițiile pe care le facilităm prin aceste mijloace, aceste investiții, se fac și dau rezultate diferite de uh, rezultatele pe care le-am fi obținut altfel. Se dezvoltă capacitatea în bandă largă foarte rapid Însă dezvoltarea aceasta intervine mult mai rapid în orașele mari. E ceea ce numim decalajul digital. Constatăm că progresele sunt mult mai rapide în capitalele țărilor noastre decât în restul țării. Problema este că restul regiunilor nu țin uh, pasul. și ajung la un ultim punct și la concluzii. Cred că doar într-o situație excepțională am putea fi mai ambițioși în ceea ce privește orașele mari eforturile noastre trebuie să se îndrepte spre acele regiuni din Europa care sunt în întârziere, regiunile care sunt mai sărace, regiunile care nu sunt incluse în uh, creșterea economică așa cum ne-am dorit. Sigur că pot fi excepții, însă regula ar trebui să fie că banii aceștia nu ar trebui să fie folosiți acolo unde ajung în mod normal și investițiile comerciale. Și în privința acestui punct aș vrea să întreb Comisia cum se poate stabili acest lucru în criteriile pe care le discutăm. Trebuie să existe aceste priorități politice, pentru că dacă folosim aceste facilități de investiții, aceste resurse bugetare pentru tot, nu vom putea fi suficient de ambițioși. Dacă diseminăm resursele, nu putem să avem ambiții mari. Mă scuzați că v-am întrerupt, dar nu avem destul timp la dispoziție, din păcate. Da, Văd că ceilalți raportori din umbră nu au cerut să ia cuvântul. Dacă doresc, o mai pot face. Domnul Kreuzmann și doamna Andersdotter. Dacă doresc să ia cuvântul. Vă rog. Dar aș dori să vă rog să respectați uh, un timp de, mă rog, două, trei minute, pentru că antevorbitorul n-a reușit să facă acest lucru. Mulțumesc. Gestern. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ieri am citit un articol uh, care spunea că noile rețele deschid noi speranțe. Uh, în articolul respectiv se spunea că uh, într-adevăr, operatorii respectiv sperau să câștige noi clienți. Și același lucru a spus și antevorbitorul meu. Se investesc foarte mulți bani Însă este nevoie de a recrea o, o, o speranță în acest sector pentru, pentru Europa. Trebuie să fim mai atenți la uh, zonele care suferă întârzieri și trebuie să uh, salutăm acest, uh, acest progres al uh, tehnologiilor de informare și comunicare și al facilității conectarea Europei. Este o prioritate esențială pentru dezvoltarea economiei europene. Um, piața digitală unică este o preocupare esențială aici. În multe alte părți ale lumii, uh, comerțul electronic se dezvoltă foarte mult, iar Uniunea Europeană are întârzieri. Unul din factori poate fi bariera de limbă și uh, Comisia a pus accentul pe o abordare multilingvistică care să vină în ajutorul consumatorilor, dar și al IMM-urilor, care sunt beneficiarele acestei piețe digitale unice. Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că luăm toate măsurile pentru a împiedica activitățile ilegale. Salut de asemenea obiectivele legate de rețelele inteligente și de investițiile în uh, securitate, în securitatea structurilor rețelelor. Cred că acest raport aduce într-adevăr o valoare adăugată și sperăm că aceste propuneri vor putea să ducă la finalizarea pieței unice digitale. extinderea rețelelor trebuie să se facă cât mai rapid, mai ales în zonele care prezintă probleme, zonele unde sunt, de exemplu, probleme de infrastructură. Chiar în uh, landul meu știu că avem uh, zone unde nu există uh, internet, unde nu există rețele de bandă largă. Trebuie să ne asigurăm că analizăm cum trebuie mm, și intențiile care se ascund în spatele investițiilor care se fac. Trebuie să ne asigurăm că obiectivele vin în întâmpinarea necesităților uh, cetățenilor. Și nu trebuie să fie, nu trebuie să avem de-a face neapărat cu rețele foarte mm, mari. banda largă devine din ce în ce mai atractivă și uh, poate să funcționeze foarte bine în anumite regiuni. Acest gen de rețele sunt deocamdată disponibile numai printr-un acces fix la internet, dar poate că acest lucru se va schimba pe viitor. Vedem uh, progresul rețelelor uh, de fibră optică și Poate că ar trebui să ne întrebăm dacă un uh, sat dintr-o zonă îndepărtată cu un acces uh, cu o viteză de 20 de megabytes nu cumva se descurcă mai bine decât dacă ar avea 30 de megabytes, dar printr-un acces fix la internet. Mulțumesc foarte mult! Eh, la signora Anders Dotter vor interveni. Mulțumesc, dorește și doamna Anders Dotter să ia cuvântul. Vă rog. Da, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc colegilor pentru prezentare. Mă întreb dacă ar fi posibil să auzim din partea Comisiei dacă există o reflecție privind uh, prezența IMM-urilor în uh, cazul acestor infrastructuri din mediul rural. Nu sunt uh, convinsă că investițiile în rețelele mobile ar putea fi soluția miracol experiența noastră, experiența rețelelor mobile din mediul rural, din anumite părți ale Uniunii Europene, nu au uh, arătat întotdeauna uh, rezultate pozitive. Este nevoie și de o fază fizică, de conexiune prin uh, fibre terestre în zonele rurale, mai ales în acele zone care au o populație puțin densă. Mulțumesc, domnul Baciti, și apoi are cuvântul Comisia. Pateiktas gana, gana įdomus ir labai. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem în față un document foarte interesant, complet, care cu siguranță că va fi important pentru competitivitatea regiunilor noastre și pentru Uniunea Europeană. Am ascultat cu atenție ce au spus colegii și Trebuie să vă spun că împărtășesc o mare parte din punctele de vedere care au fost ridicate aici, mai ales aspectele legate de necesitatea de a avea o imagine clară pentru viitor în ceea ce privește energie, uh, în ceea ce privește mm, rețelele. La intrarea noastră, la aderarea noastră la Uniunea Europeană în 2004, Uh, statele membre erau uh, încurajate să um, implementeze cât mai mult uh, rețelele de mare viteză de internet. Am făcut contracte, ne-am luat angajamente pe mai mulți ani, angajamente însă care nu se regăsesc neapărat și în realitatea de pe teren. Și aș vrea să rog Comisia să se concentreze mai mult pe aceste idei de proiectare în, pe viitor, Uh, și de repartizarea costurilor. O dezbatere privind noile tehnologii ar putea fi lansată, ar putea fi organizată pentru a um, se asigura o mai bună transmitere a datelor peste tot în Europa. Are cuvântul doamna Idanovska din partea Comisiei pentru un răspuns cât mai concis, sper. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc să mulțumesc uh, membrilor uh, comisiei care au adresat um, cuvinte de apreciere pentru activitatea noastră și cred că aceste, cred că raportul prezentat este, în conform, este conform cu um, obiectivele ambițioase prezentate de comisie și de președintele său. Voi uh, încerca să răspund cât uh, mai uh, concis la întrebările care au fost ridicate aici și rămân, bineînțeles, la dispoziția raportorului și a raportorilor din umbră. Sigur că suntem de acord că propunerea așa cum este ea arată obiectivul de a reduce costurile digitale și uh, fractura digitală. Acestea sunt de altfel uh, obiectivele prevăzute prin agenda digitală și ne propunem să obținem acest lucru nu numai prin facilitatea conectarea Europei, dar și prin uh, măsuri de tip politic și bugetar care sunt uh, implementate în prezent și care vor continua să fie implementate și pe viitor. Considerăm că uh, complementaritatea cu fondurile structurale poate fi obținută atât timp cât Uh, reglementările adoptate de Consiliu și de Parlament nu aduc constrângeri suplimentare în acest sens și tocmai de aceea am revizuit uh, propunerea. Totul depinde de capacitatea statelor membre și a Parlamentului de a revizui și de a analiza uh, potențialul pe care îl au rețelele de bandă largă în cadrul reglementărilor actuale este o modalitate de optimizare a situației din punctul nostru de vedere în lumina resurselor de care va beneficia sectorul public pentru acest tip de investiții. Suntem conștienți că nu este ușor să determinăm exact care va fi comportamentul investitorilor privați, iar companiile și uh, comportamentul companiilor de telecomunicații în ceea ce privește deciziile lor de investiții. În ceea ce privește rețelele de bandă largă, intervenția noastră se concentrează pe sprijinirea inițiativelor pe măsură ce ele apar, ceea ce înseamnă că propunerea creează un spațiu de leadership uh, din partea statelor membre la nivel individual și este cazul Franței. De asemenea, creează un spațiu pentru inițiative uh, cu caracter regional, cum este cazul în multe alte state membre și este foarte important ca de fiecare dată când există un scenariu care permite implicarea uh, sectorului privat, această implicare trebuie să fie facilitată și astfel, în propunerea privind facilitatea conectarea Europei, pe care o veți uh, revizui de asemenea. Deci veți vedea acolo că uh, intervențiile noastre se uh, concentrează mai ales pe instrumentele financiare. Selecția proiectelor va fi legată de ceea ce investitorii din sectorul public și uh, de ceea ce parteneriatele public-privat pot uh, propune. Am uh, cerut să existe o anumită flexibilitate în um, capacitatea de a ajuta autoritățile publice să aibă proiecte de rețele de bandă largă, mai ales în uh, mediul rural și de asemenea vrem să ne asigurăm că vor fi diseminate bunele practici, așa cum există ele în anumite regiuni din Uniunea Europeană, pentru ca aceste soluții bune care au fost deja găsite să poată fi um, duplicate apoi în alte părți ale Uniunii. Suntem conștienți că este un domeniu care evoluează foarte rapid și de aceea orientările din facilitatea conectarea Europei trebuie să păstreze un uh, nivel de flexibilitate. Suntem conștienți că o propunere prea detaliată, cu prea multe amănunte, ar face ca acțiunile noastre să fie ineficientă. Suntem de acord că trebuie să avem obiective ambițioase, însă trebuie să avem un echilibru între nivelul de credibilitate și nivelul de ambiție și acest echilibru având în vedere acest echilibru poate fi obținut, având în vedere reacțiile pe care le-am primit de pe piață, uh, credem că poziția pe care uh, comisarul responsabil o are în acest domeniu este cea potrivită. Condiționalitatea pentru instrumentele financiare, așa cum apare în regulamentul financiar, este următoarea. Pentru a se putea utiliza aceste instrumente, trebuie să se constate o uh, ineficiență a pieței. Altfel, uh, nu se pot înlocui uh, investițiile private. O să dau acum cuvântul colegului meu care va răspunde la întrebările legate de servicii. Se un minut. Vă rog, dacă vă puteți limita la un minut, pentru că deja eram în întârziere. Dacă aș putea ruga să nu depășiți un minut. Vă mulțumesc. will reply then just... Mulțumesc. Voi răspunde la întrebarea concretă în legătură cu modul în care au fost alese zonele. E vorba despre servicii. Zona trebuia să reprezintă un blocaj uh, digital unde se putea interveni. Apoi, un criteriu era maturitatea zonei. Uh, zona trebuia să fie suficient de matură. Majoritatea serviciilor sunt servicii pilot. Trebuie să se fie atins un uh, grad suficient de maturitate pentru a fi uh, selectate. Acestea sunt motivele pentru care am selecționat diferitele proiecte care figurează în anexa la propunere. Această listă este o listă deschisă. Împreună cu legislatorii am putea să adăugăm sau să uh, scoatem anumite proiecte de pe listă dacă este nevoie. Și aș vrea să închei în limba mea maternă în ceea ce privește IMM-urile din mediul rural, cred că propunerea aceasta le va ajuta foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc. Ar fi bine dacă reprezentanții comisiei ar putea răspunde și în scris, punctual, fără argumentări de ordin general, la întrebările care le sunt adresate. Deci, dacă doriți eh, să faceți acest lucru, să ne trimiteți răspunsul în scris, am apreciat foarte mult. Suntem în eh, destul de mare întârziere. Raportorul întreb dacă mai dorește să intervine în încheierea dezbaterei. Nu, probabil că nu. Putem să încheiem astfel și trecem Da, da, președinte, nu vreau să complic situația, doar foarte pe scurt aș avea două reacții. Sunt total de acord cu doamna Trotman. E foarte important să facem o bună evaluare a amplorii financiare ca să putem să ne ocupăm de punctele principale și de asemenea sunt de acord cu cele spuse de colegul meu. Eu sunt matematician, informatician eh, de profesie și eh, în perioada în care eram la universitate am învățat multe lucruri care acum sunt depășite, după cum spunea domnul Högmark dezvoltarea tehnologiei este una foarte rapidă și până în 2020 lucrurile vor fi complet diferite. Mulțumesc și aștept o bună cooperare în continuare cu colegii mei. Mulțumesc! Cunoașteți deja calendarul, probabil care sunt termenele, dar vi se va comunica oricum în scris. Încep, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, cel de-al treilea program multianual de acțiune, domeniul sănătății. Doamna Maria Badiei, cu ce este raportoare, aș dori să o rog să Uh, ne prezintă situația pe scurt, pentru că deja suntem întârziere. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, așa voi și încerca, foarte pe scurt, dar aș dori ca... Aș fi dorit ca, în primul rând, să vorbim despre distribuirea online a operelor autovizuale, audiovizuale. Uh, vreți ca mai întâi să mă ocup de domeniul sănătății, doamnă președinte? Eu, pe ordinea mea de zi, știam că prima dată se va discuta distribuția online. Da, președinte, da, da, dar asta era ordinea de zi uh, anterioară, nu mai e valabilă. Deci, în primul rând, vă rog să vă ocupați de domeniul sănătății, să ne prezentați domeniul sănătății. Bine, știți că este vorba de un aviz ITRE pentru un raport al Comisiei de Cultură referitor cu distribuția online a operelor. Uh, în primul rând a fost elaborat de domnul Enciu, și în momentul în care domnul Enciu a părăsit comisia noastră, am intrat eu, l-am înlocuit eu uh, în calitatea sa de uh, raportor uh, pentru aviz și vreau să spun că am, am, munca mea am bazat-o pe, ba, pe activitatea domnului Enciu, sigur. Ideile principale ale raportului Uh, sunt uh, evidențierea fragmentării pieței online, uh, pentru că există bariere tehnologice, proceduri complexe în ce privește atribuirea licențelor și e nevoie de o acțiune coordonată la nivel european pentru a putea face progrese spre piața unică digitală. De asemenea, trebuie să tragem mai mult atenția și să concentrăm eforturile pe ameliorarea securității platformelor de distribuție online, să dezvoltăm alternative pentru a uh, evita să nu se respecte drepturile de autor uh, online, mai ales în sectorul audiovizual, și să stimulăm cooperarea între titularii drepturilor, platformele de distribuție, companiile tehnologice, uh, furnizorii de servicii internet și organizațiile societății civile. De asemenea, ne repetăm că e nevoie să garantăm o, o justă remunerare a titularilor drepturilor fără uh, ca asta să afecteze creația artistică și ca toți cetățenii să poată avea acces la conținutul cultural online. Din acest motiv, credem că e bine să facem studii exhaustive la nivel european care să permită să înțelegem care e natura problemelor și să identificăm mecanisme adecvate și eficiente pentru a rezolva aceste probleme. În acest sens, consider că Biroul de Armonizare a Pieței Interne, care recent și-a intrat în funcție uh, și în legătură cu protecția drepturilor de proprietate intelectuală, ar putea fi organismul cel mai adecvat pentru a efectua aceste studii. Astfel am evita noi orice suprapunere necesară și am putea utiliza eficient resursele pe care le avem la dispoziție. În ultimul rând, se subliniază uh, programul Comisiei Europa Creativă, program care pune accentul pe impactul pozitiv al distribuției online pentru industria audiovizuală, în măsura în care uh, facilitează accesul publicului european și nu doar, uh, și astfel contribuie la o mai bună coeziune socială. Astea sunt ideile de bază ale documentului și mm, acum aștept uh, cu interes uh, opiniile și sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie! Grazie! Bine, mulțumim doamnei Maria Badia Icuce, care ne-a spus foarte multe în foarte puțin timp. Și de, deschidem dezbaterea, dacă doamna Anders Dotter dorește să spună ceva. Eu, ehm, jag skulle vilja tacka eh, Maria Badia Icuce. Aș vrea să îi mulțumesc uh, doamnei Badiai Cucet, care a făcut uh, o prezentare interesantă a acestui raport și uh, este important să ne asigurăm că pe internet e disponibilă o documentație cât mai diversă și că este uh, Uh, posibil uh, să fie accesată de către, de către internauți. În ceea ce privește cooperarea între actorii privați, în ceea ce privește încălcarea proprietății intelectuale, este amenințată neutralitatea internetului și acest lucru ar putea avea consecințe devastatoare pentru spiritul de întreprindere și ar putea frâna dezvoltarea pieței interne. Aș vrea să știu la ce s-a gândit uh, raportoarea atunci când a formulat această propunere. Mulțumesc foarte mult! Există și alte solicitări de cuvânt? Nu. Domnul Andru, din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă. Carta verde intervine după strategia cu privire la proprietatea intelectuală, care a fost lansată în mai 2011. Săptămâna trecută am pus pe internet toate contribuțiile și acestea deci sunt uh, disponibile pentru opinia publică. Am primit peste 220 de răspunsuri. Mulți uh, deținători de drepturi au uh, transmis contribuții În luna mai vom uh, da publicității un raport și la sfârșitul verii vom organiza o audiere publică, probabil în luna octombrie. În ceea ce privește întrebarea pusă, era vorba despre o întrebare care ținea de Cartea Verde sau ținea de avizul raportorului? Nu am înțeles foarte bine. E vorba despre propunerea făcută de raportor. Okay. Vous uh, terminat? Ați terminat? În acest caz îi dau cuvântul uh, raportoarei uh, Badia Cucet. Mulțumesc pentru comentarii. În uh, legătură la întrebarea adresată Comisiei, aș vrea să vă dau și opinia mea. Eu cred că este foarte clar că e imperios necesar să dăm un răspuns întrebării. Cum anume să menținem un echilibru între drepturile de autor a creatorilor, ale creatorilor și între accesul la uh, informație, la cultură uh, pe internet. Uh, lucrul nu este ușor, discutăm de foarte mulți ani acest subiect în multe comisii ale noastre. Eu cred că e important, după munca deja făcută, să avem aceste dezbateri. De aceea mi-a părut uh, foarte pozitiv ceea ce a spus Comisia, că vom organiza o audiere uh, în curând, pentru că trebuie să găsim o soluție între noi, între toți, între toți actorii af, uh, uh, din în chestiune, consumatori, producători, creatori, toate persoanele afectate de această legislație trebuie implicate pentru a găsi o soluție dacă noi dorim și credem că ne dorim cu toții să oferim un răspuns echilibrat care să fie de folos pentru ca cei care creează conținut, cei care au ideile, uh, să fie mulțumiți și de asemenea publicul să aibă acces. Nu e ușor, dar cred că vom putea câștiga această bătălie. Mulțumesc! Consideriamo dunque... Mulțumesc. Bun, am încheiat discuția pe acest punct. Termenul pentru depunerea amendamentelor 7 martie. Va avea loc votul la ITRE pe data de 24 aprilie. Din nou are cuvântul Maria Badiei Cuce, e vorba de cel de-al treilea program multianual de acțiune a UE în domeniul sănătății. Vă rog, doamnă. Da, aveți 5 minute la dispoziție. Da? Și deci, eh, avem cam 5 minute la dispoziție pentru raportare și pentru celelalte luări de cuvânt. Mulțumesc. Bine, nu o să am nevoie de atât timp, spune doamna Maria Badia. Pe scurt vă spun că acest program de sănătate pentru creștere economică vine într-un moment de mari provocări asociate globalizării, situații delicate economice care afectează Uniunea și uh, îmbătrânirii pop- populației noastre. În cadrul strategiei 2020, Comisia lansează acest raport Sănătate pentru Creștere cu scopul de a impulsiona crea- creația și a spori sustenibilitatea sistemelor de sănătate, ale îmbunătății acestora sănătatea și de a uh, oferi servicii transfrontaliere. Uh, propunerea Comisiei ne dă multe uh, oportunități pentru a uh, acționa în anumite medii legate de sănătate. Astfel, se oferă propuneri transversale de punere în aplicare, cum ar fi necesitatea de a profita de program pentru a aplica cercetarea medicală și a o coordona la nivel european și astfel <coughs> dezvoltarea cercetării europene în domeniul sanitar ar permite să se asigure durabilitatea și creșterea domeniului sanitar. De asemenea, se face referire la o mai mare atenție acordată inegalităților în domeniul sanitar, al sănătății, între regiuni și între sectoare ale populației. Fluxurile migratorii fac ca unele boli care până astăzi existau doar țări în curs de dezvoltare să devină o realitate din ce în ce mai prezentă pe teritoriul Uniunii Europene astfel încât dacă noi consolidăm acțiunea europeană în acest domeniu, nu numai că uh, mă rog, ne ocupăm de necesitățile Uniunii, contribuim calitatea vieții și în țările în de dezvoltare și îmbunătățim economia tuturor. De asemenea, trebuie să există o complementaritate între sănătatea pentru creștere cu inițiativa noilor calificări pentru noi uh, uh, locuri de muncă, New Skills for New Jobs, mai ales Uh, în așa numitele locuri de muncă albe, în sănătate și servicii sociale. Uniunea trebuie să garanteze resursele necesare pentru formare și uh, uh capacitarea lucrătorilor din acest sector. E vorba de aproximativ 20 de milioane de persoane cu perspective solide de creștere, exact datorită uh, situației piramidei populației. Deci uh, populația îmbătrânește. Uh, deși nu e vorba de un program de, de cercetare, dar trebuie să profităm de posibilitățile aduse de inovare și de noile tehnologii pentru a dezvolta potențialul serviciilor de sănătate și a le îmbunătăți eficacitatea și eficiența și să profităm de progresele în tehnologii, de exemplu în domeniul identificării prin radiofrecvență RFID sau internetul obiectelor despre care ne-a făcut uh, uh, Comisia un raport acum un an de zile. Și aș uh, dori acum să aud uh, ce comentarii aveți pe această temă. Mulțumesc. Grazie. La parola. Mulțumesc și acum are cuvântul prima raportare din umbră, doamna Iordan Țideli. Eh, hvala lepa in hvala poročevalki <laughs> za eh, uvodne besede v to razpravo. Mulțumesc, mulțumesc eh, doamnei raportoare pentru această introducere. Acest document este într-adevăr necesar, având în vedere criza, îmbătrânirea populației. Aș vrea să adaug un lucru. E legat și de schimbările climatice, nu-i așa? Trebuie să arătăm clar care dintre aceste acțiuni au legătură cu schimbările climatice? Este bine că discutăm despre această problematică. Este important nu doar din punctul de vedere al bunăstării populației, ci și din punctul de vedere al dezvoltării durabile. Există provocări extrem de importante, cele legate de resursele umane, în perspectiva anului 2020, Este probabil că vor apărea probleme mari de sănătate legate de îmbătrânirea populației și de apariția de noi boli. Trebuie deci să avem și o abordare preventivă. Prevenirea este esențială și piața serviciilor de sănătate este importantă din acest punct de vedere, această piață va evolua și trebuie să ne asigurăm că evoluția aceasta va fi pozitivă. Trebuie să creăm sinergii. Dimensiunea sănătății și a creșterii economice trebuie să se lege de alte acțiuni, fondurile structurale sau uh, orizontul 2020. pot uh, accepta amendamentele. S-a subliniat aici cât de importantă este pregătirea continuă. S-a subliniat de asemenea că este important să fie îngrijite persoanele vulnerabile. S-a vorbit despre sinergiile între sectoarele sănătății din diferitele țări membre. Aș vrea să adaug niște elemente. Programul acesta definește patru obiective prioritare. Dacă, într-adevăr, e vorba de priorități, trebuie să existe un echilibru între acestea. După cum spunea și doamna Cucet, nu e vorba doar de un program de cercetare și dezvoltare. Cercetarea și dezvoltarea sunt printre obiectivele prioritare. Apoi, Anumite acțiuni prevăzute în documentul legislativ pot fi finanțate în mod direct. Se prevede că Comisia poate finanța direct unele acțiuni fără să treacă printr-o procedură de cerere de oferte, atunci când acest lucru se prevede în programul de lucru anual. Este vorba despre sume considerabile și poate că ar trebui să ne mai gândim o dată să ne punem întrebarea dacă vrem într-adevăr ca aceste resurse financiare să fie alocate proiectelor fără să se treacă printr-o procedură de cere de oferte și dacă da, trebuie definite niște criterii precise, criterii care nu le există la ora actuală. Aș vrea să fac și alte câteva observații. Cred că documentul ar trebui să fie clarificat, ținându-se cont de avizele redactate de Parlamentul European până în prezent. Apoi, în ceea ce privește organizațiile neguvernamentale și independența lor, organizațiile trebuie să fie independente de politic. Acest lucru este esențial. Dacă nu mai sunt intervenții, dăm cuvântul uh, domnului Giro din partea Comisiei. Bună ziua! Voi vorbi eu în numele Comisiei. Aș vrea să vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a-mi exprima opinia cu privire la această propunere. Am uh, fost uh, în strâns contact cu raportoarea. Vom putea discuta despre anumite propuneri și vom uh, putea clarifica anumite chestiuni. În ceea ce privește proiectul de aviz care a fost uh, redactat, considerăm că programul acesta trebuie să fie văzut în perspectiva strategiei uh, Comisiei Europene Europa 2020. Și întrebarea este cum uh, putem contribui la creșterea economică, cum poate contribui sănătatea la creșterea economică, știind faptul că sănătatea este o condiție prealabilă pentru a avea creștere economică. În ceea ce privește bolile legate de sărăcie și bolile neglijate, acest, uh, aceste boli uh, depășesc uh, sfera de aplicare geografică a acestei propuneri propunerea aceasta nu poate să aibă efect decât în țările Uniunii Europene și în țările partenere. Vom uh, ține cont de amendamentele legate de așa numitele locuri de muncă albe, pentru că acestea merg în direcția în care mergem și noi cu acest program, deci uh, putem să examinăm aceste amendamente și în ceea ce privește legătura dintre uh, programul de sănătate și programul de cercetare Orizont 2020, trebuie să existe o diviziune a muncii clare. Ambiția noastră nu este de a face cercetare, ci de a promova preluarea rezultatelor obținute în cercetare în statele membre prin instrumentele financiare existente, de exemplu, acțiunile cu uh, statele membre. În ceea ce privește observațiile doamnei Jordan, aș vrea să o asigur că nu sunt uh, acțiuni fără cerere de oferte prealabilă. există garanția că banii contribuabilului european sunt cheltuiți în mod înțelept și uh, comitetul care gestionează acest program ia deciziile finale. Acțiunile cu statele membre uh, sunt întreprinse în urma unor cereri de oferte. Deci nu a intervenit nicio schimbare uh, față de programul actual. Aceasta a fost explicația pe care am vrut să vă dau. Putem uh, clarifica lucrurile și uh, bilateral. Mulțumesc foarte mult! grație, Da, mulțumesc. Dacă doamna raportoare dorește să adauge ceva, nu. Uh, da, ba da, doamna raportoare, da, mulțumesc doar, doresc doar să mulțumesc Comisiei pentru colaborare și mulțumesc și doamnei Iordan pentru cuvintele sale. Sigur că vom continua să lucrăm pentru ca acest raport să poată aduce contribuție interesantă la programul uh, Sănătate pentru creșterea economică. Mulțumesc! Grazie. Il, uh, gli emendamenti dovranno pervenire. Mulțumesc. Am, termenul pentru depunerea amendamentelor 7 uh, martie la orele 12. Nu, Kelly a cerut cuvântul. Uh, sorry, uh, I wanted to take the floor there earlier on the Mulțumesc. Vroiam să vorbesc despre difuzarea mm, operelor audiovizuale, difuzarea online. Vreau să vorbesc în numele unui raportor din umbră care a doamnei, uh, a domnului Bele, domnului Belet, care este absent. Cred că pot, mi se poate da cuvântul, pentru că ordinea vorbitorilor a fost puțin uh, confuză. eu, evidentemente, nu tengo ningún inconveniente. Da, da Badia, sigur, nu e nicio problemă. Puteți citi textul domnului Ivo Belet. Eu îi propun însă, dacă dorește ca să nu îngreunăm situația cu uh, uh, calendarul, să avem o reuniune bilaterală să-mi prezinte mie uh, ce are de comunicat domnul Belet, pentru că deja am trecut la subiect, dar cum doriți dumneavoastră? Eu îi spun că putem să avem o întrevedere bilaterală și să-mi prezinte textul domnului Belet între patru ochi, cum ar veni. Sì, se non ci sono problemi... Președinte, bine, pentru că altfel deja am închis discuția pe acest punct, nici reprezentantul Comisiei nu mai e aici, deci dacă sunteți de acord, noi putem să introducem pe ordinea de zi intervenția domnului Berea și dumneavoastră puteți prezenta raportoare, că ar fi mai simplu așa și am cheia discuția pe acest punct, dacă sunteți de acord. Deci dacă aveți, inter- dacă aveți uh, uh intervenția domnului Belet în scris, puteți să ne o lăsați și o consemnăm. Și, sigur, o comunicăm și raportare și dacă doriți aveți o întrevedere uh, bilaterală. Dar uh, se consideră că domnul Belet practic a luat cuvântul. Așa se va figura procesul verbal. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Numărul 18 și anume acordul comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană și statele membre, membre ale acestea, Australia, Canada, Japonia, Republica Corea, Statele Unite, Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și SUA. Are cuvântul doamna Anders, doctor, raportare pentru aviz. Tack, ordföranden. Um... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, colegilor, uh, raportori din umbră, care m-au uh, ajutat până în prezent. Acest acord comercial are ca obiectiv să împiedice încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și am asistat la negocieri prelungite uh, Uh, între Comisie și Parlament, Parlamentul a arătat deja că lipsa de transparență a procesului de negociere a fost o uh, adevărată problemă. Am înaintat o rezoluție care a avut într-adevăr uh, um, succes în a aduce mai multă transparență. În ultimele luni însă majoritatea statelor membre au avut o dezbatere uh, importantă pe acest subiect, care a condus la proteste de stradă și s-a ajuns și la o uh, dezbatere instituțională. Multe persoane au primit scrisori, e mail telefoane din partea unor cetățeni uh, îngrijorați de impactul pe care îl are acest dezacord asupra propriilor lor vieți. Uh, în calitate de instituție și, în uh, mod particular, în calitate de comisie, noi trebuie să ne preocupăm de modul în care acest acord va afecta industria. Săptămâna trecută, Comisia a decis să difuzeze un uh, comunicat de presă în care se spune că au integrat preocupările cetățenilor europeni și că se vor uh, întoarce către uh, Uh, Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a vedea dacă acest uh, uh, act este conform cu legislația europeană. Totuși, multe din aspectele care au fost ridicate de industrie și de alți factori nu și-au găsit un răspuns. Operatorii de telecomunicații și-au exprimat îngrijorarea deja în repetate rânduri, spunând că acest acord obligă la o cooperare între actori privați care poate avea un efect negativ asupra neutralității netului și acesta este un principiu cheie. Internetul trebuie să furnizeze o platformă neutră pentru întreprinzători și pentru forțele creatoare. De asemenea, întreprinderile mici și mijlocii au văzut și ele un impact negativ pentru viitor asupra propriilor lor activități. mulți din termenii utilizați în acest tratat nu sunt genul de termen pe care i-am regăsi în uh, legislația europeană și nici nu sunt uh, legați de achiul pe care îl avem la dispoziție în prezent. Și atunci se pune întrebarea, cum poate afecta acest acord interpretarea legislației existente în Uniunea Europeană și care ar putea fi efectul asupra industriei. Există o preocupare în acest sens și s-au ridicat întrebări legate de modul în care ar putea fi aplicat acest acord astfel încât să blocheze uh, comerțul între Uniunea Europeană și țările terțe dacă ar s-ar ajunge la implicarea uh, furnizorilor uh, în de, de, de, de servicii de telecomunicații și Trebuie să vedem, să răspundem la această întrebare, modul în care acest act va afecta uh, industria telecomunicațiilor, care va fi efectul asupra întreprinderilor mici și în prezent, Comisia a decis să transfere această problemă către Curtea de Justiție, ceea ce înseamnă că uh, munca noastră aici, în această instituție, este lăsată cumva deoparte, pentru că în calitatea noastră de Parlament, probabil că nu vom putea să avem un aviz până când nu vom uh, vedea care este răspunsul Curții de Justiție. Și nu știm ce se va întâmpla exact pe viitor. Cred că totul va depinde uh, de ceea ce va decide Comisia uh, uh, INTA mâine. Și în statele membre ale Uniunii Europene există un nivel crescut de tensiune. Această dezbatere este foarte importantă, foarte multe persoane sunt interesate de ea. O soluție ar fi ca noi, în această comisie, să cerem realizarea acelui studiu care nu a fost făcut nici până în ziua de astăzi, care să vadă cum va fi uh, afectată uh, piața serviciilor din acest domeniu și dezvoltarea ei. În plus, și pentru mine și pentru raportorii din umbră, ar fi foarte important să putem uh, să urmărim ceea ce se întâmplă în Comisia INTA și acum și pe viitor. Am înțeles că INTA ar dori să elaboreze un raport preliminar tocmai pentru a uh, păstra um, via această dezbatere, pentru a putea continua discuțiile și susținem această idee, încercând și noi să oferim o contribuție din partea comisiei noastre și din punctul de vedere al industriei. S-ar putea de asemenea ca și comisia jurii să dorească ca Parlamentul European să urmărească deliberările din, curtea de din cadrul Curții de Justiție și, ca urmare, este cu atât mai important să putem să fim mereu la curent cu ceea ce se întâmplă acolo. Însă, nu se știe exact cum uh, se va proceda pe viitor. Sigur că vă vom uh, ține la curent cu această situație și um, aștept cu nerăbdare să vă ce au de spus și colegii pe acest subiect. Este un subiect important, un subiect major, un subiect despre care vom vorbi multă vreme de acum înainte. Mulțumesc! Bine, grație pentru questo... Mulțumesc și acum domnul De Angelis, raportor din Umbra. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul De Angelis. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând vreau să spun că am apreciat foarte mult activitatea raportoarei cred că a făcut o treabă foarte bună și documentul ei constituie o foarte bună bază pentru discuția noastră. Acum nu mă lungesc în legătură cu uh, importanța publică a acestei dezbatere a noastre, precum și a altor dezbatere asupra acordului ACTA, pentru că mm, cunoaștem cu toții problemele uh, care se pun uh, în legătură cu acest acord și ce interese sunt în joc. Bun, sigur, acum cea mai dezbătută problemă privește Europa ca economie a cunoștinței. A stabili uh, reguli pentru uh, economia online înseamnă a afecta domeniul digital, economia cunoașterii, acolo unde cunoaștere înseamnă comunicare online. Uh, campanii publice contra ACTA s-au desfășurat în multe state membre. Au existat proteste, apeluri la mobilizare ca să se facă noi reguli pentru guvernarea netului. Și uh, acta, într-o câțiva, e, înseamnă o altă arhitectură pentru spațiul virtual. Însă e clar că Acta, în primul rând, înseamnă un acord comercial împotriva contrafacerilor, care dorește să combată producția, distribuirea și vânzarea de mărfuri contrafăcute care amenință supraviețuirea pieței muncii și sunt și periculoase pentru consumatori. Dacă asta este tema, de fapt, și anume să facem în sfârșit ceea ce nu s-a făcut de mult timp uh, până acum, deci să combatem uh, piața măr- mărfurilor contrafăcute și știm că și în fosta legislatură Parlamentul nostru a adoptat rapoarte din proprie inițiativă prin care s-au cerut măsuri mai severe și confiscarea mărfurilor și alte mă, măsuri de coordonare. din păcate, adesea aceste texte au rămas într-un sertar la Consiliu și apoi, uh, bine, mă pot referi la directiva EIPRE 2, care cuprindea multe măsuri pentru a combate aspectele relevate în acest, aspect, uh, în acest acord internațional. Bun, dacă noi avem o discuție privitoare la lupta contra contrafacerii, aș dori să întreb Comisia, care, în mod concret și real, care ar fi beneficiile unui acord care exclude țări ca India și China, și care ar fi caracterul de urgență. Uh, pentru că nu există un cadru uh, juridic internațional, nu există implicarea ONU sau Organizației Mondiale a Comerțului. Și în ce privește lupta uh, împotriva contrafacerii mărfurilor, cred că și textul trebuie corectat. Bine, nu e vorba de a amenda o propunere de acord, ci de a ratifica sau nu o alegere. Eh, să spunem da sau nu, fără a lucra pe fond pentru o poziție comună. Deci noi sau ratificăm, sau se respingem. Eh, nu știu dacă e bine. Și articolul 127 acordului, care este punctul central al discuției noastre, și anume lupta împotriva pirateriei online, Aici eh, se pune o problemă și de formă și de fond. De formă pentru că textul nu ne oferă nicio idee în legătură cu uh, care anume aspect al dreptului de autor uh, perseguibili e non se poate considera uh, ca fiind uh, protejabil și cu alte cuvinte se intră într-o dezbatere care aici în Europa nu este nicio noutate și uh, deja a stârnit uh, discuții înfierbântate. Din aceste motive, în primul rând, de metodă, acordul acta, cred eu, că nu este pozitiv, pentru că nu doar că nu rezolvă problema contrafacerilor, ci uh, intră cu bocancii, ca să spun așa, în dezbaterea protecției drepturilor de autor uh, pe internet, care nu e de ieri de azi. Și, ca atare, Parlamentul trebuie să apere principiul conform căruia, într-un astfel de acord, Parlamentul European nu poate rămâne spectator, că altfel înseamnă că Uh, rămâne dincolo de uh, consultările publice, studiile de impact, uh, ca să se ajungă la o sinteză comună a protecției drepturilor de autor. Altfel, toate aceste lucruri ar rămâne la, nivel, la nivelul unui exercițiu de stil și ne-ar fi un semnal pozitiv față de cetățeni, mai ales acum când noi nu suntem foarte credibili în Europa. Pe fond, cred că acordul atribuie furnizorilor de servicii internet misiunea de a deveni o adevărată autoritate de reglementare pe net, cu anchete care nu ar mai fi efectuate de autoritățile judiciare, ci de furnizorilor de uh, abonamente internet. E o posibilitate care nu e prevăzută în legislația actuală, pentru că directiva pe drept, uh, asupra dreptului de autor nu atribuie astfel de misiuni furnizorilor, astfel încât se încalcă diferite drepturi cetățenești ar fi un pas decisiv spre un nou uh, drept de autor online, dar a, pentru asta ar fi nevoie de analiză în detaliu a impactului pe care l avea o astfel de schimbare pe so- asupra societății uh, cunoștinței. Bun, sunt multe probleme și uh, probleme diferite. Eu nu știu ce decizie va lua Curtea Europeană de Justiție, care a fost sesizată pentru a se pronunța asupra uh, conformității acordului cu Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, noutățile, veștile din partea comisarului uh, competent uh, le cunoaștem. Comisarul a spus că acta e un acord care are obiectivul de a stabili standarde mai bune de protecția drepturilor de proprietate intelectuală, standarde care se află deja în legislația UE deci e o transformare a furnizorilor de internet în adevărat șerifi a internetului, o noutate în contrast clar cu ce s-a făcut până acum în acest domeniu. Cu alte cuvinte, tradiția juridică europeană nu merge în acest sens, dar dincolo de uh, ce va spune Curtea de Justiție, eu cred că în orice caz va trebui să ne exprimăm o poziție pe fond, o poziție politică, chiar înainte de sentința curții. În legătură cu contrafacerea mărfurilor, Uh, orice acord uh, nu își uh, va îndeplini obiectivele dacă nu va include China și India. La, în ce privește copyright-ul, articolul 127 uh, face literă moartă din bătăliile duse anterior și nu se mai poate ajunge la o, o poziție comună în ce privește definiția unui act de piraterie informatică. Nu știu uh, de ce ar trebui acest act să constituie o, ex, o, o, o excepție. Questo Parlamento, io credo... Așadar, eu cred că Parlamentul nostru trebuie din nou să își uh, afirme uh, Uh, autoritatea, trimițând un mesaj uh, de preocupare, pentru că acest acord pare că servește mai ales intereselor uh, private și nu generale. Acordul nu rezolvă problema contrafacerii și complică deja confuza jurisprudenței internaționale în ce privește gestionarea conținutului online. De asemenea, acest acord face să intre pe ușa din dos ceea ce Parlamentul dăduse afară pe ușa principală în aprilie 2007, în prima lectură, în legătură cu directiva enforcement. Adică, principiul că se poate urmări penal un anume utilizator, uh, dincolo de uh, încălcarea comisă. Uh, trebuie noi să mizăm pe inovarea tehnologică pentru a garanta certitudinea dreptului, inclusiv într-un Uh, fel de Far West care uh, reprezenta la ora actuală uh, netul. Dar nu putem să încălcăm drepturile personale, dreptul la viața privată, amestecând competențele. Așadar, în concluzie, haideți să vorbim serios ca să definim din nou dreptul de autor online ca să facem concret ceea ce tot afirmăm, afirmăm noi, apărarea concretă a drepturilor creatorilor și promovarea diversității culturale. Acta nu oferă răspunsuri satisfăcătoare pe fond și cine a uh, urmărit uh, dosarele parlamentare de acești ani știe că acta se îndepărtează foarte mult de pozițiile exprimate de multe ori de uh, Parlamentul nostru. Mulțumesc! Bine, adesso abbiamo s-a Mulțumesc. Șase persoane s-au înscris la cuvânt. grob, cei care cuvântul primul rând. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să vă salut și să vă mulțumesc pentru că am ocazia să vorbesc pentru prima dată în cadrul Comisiei ITRE. Mă bucur uh, că pot să iau cuvântul uh, pe subiectul acestui acord atât de controversat uh, în multe state membre. Există foarte multe lipsuri în acest acord. Doamna raportoare a subliniat uh, în mod corect um, ceea ce lipsește defectele acestui acord. Însă avem și o problemă legată de necesitatea de a separa, pe de o parte, drepturile de autor și, pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă accesul la rețele și la informație. Și problema este că ceea ce este aici pus sub semnul întrebării este chiar libertatea de exprimare, o valoare foarte importantă pentru Uniunea Europeană, dar o altă valoare la fel de importantă este securitatea și în prezent și în viitor. Nerespectarea acestei valori ne poate conduce către un uh, dezastru social și asta foarte rapid. Politicienii, Consiliul, Comisia nu văd asta, însă opinia publică vede lucrurile foarte clar. În acest domeniu, opinia publică uh, s-a revoltat într-un mod coerent și integrat. Uh, avem de-a face cu o mișcare care seamănă cu mișcările din anii 90 Mm, reprezint uh, un stat din Europa Centrală și de Est și pot să vă asigur că această reacție socială este foarte importantă, foarte semnificativă, comparabilă cu mișcările din anii 90, dacă ne gândim la numărul de persoane care protestează. Acest acord aduce în mod clar o restricționare a libertății de uh, exprimare, a libertății de cuvânt, care poate fi pusă în paralel cu restricțiile de care suferam în epoca uh, comunistă, cenzura, nerespectarea libertății de exprimare. Acestea erau niște principii cheie ale unui sistem care a sfârșit prin a se prăbuși pentru că nu era adaptat societății care trăia sub uh, acest sistem. Și aș dori să vă atrag atenția asupra unei dimensiuni sociale foarte importante. Avem de-a face cu societăți care au cunoscut oprimarea în trecut și care privesc acest acord ca o reîntoarcere la aceste restricții. Grazie. Da, mulțumesc. Da, Trotman are cuvântul. Merci, madame. Euh. Mulțumesc, doamnă președinte. Lucrurile au fost foarte bine prezentate de către raportoarea noastră, precum și de către raportorii din umbră și colegul care tocmai s-a exprimat. Eu aș dori să mă refer la câteva elemente legate de textul acestui acord. În primul rând, aș dori să adresez o întrebare foarte precisă legată de consultarea Curții Europene de Justiție. Dacă există o incompatibilitate, într-adevăr, între textul ACTA și achiul comunitar, atunci este adevărat că va trebui să modificăm dreptul european pentru a respecta textul acestui acord internațional? Iată, o întrebare importantă, pentru că ea este prezentă încă de la începutul discuțiilor. Sau curtea poate să emită un aviz prin care să ne spună în ce mod această incompatibilitate ar restrânge sau ar proteja dreptul comunitar. Există în continuare, există mereu um, îngrijorări legate de responsabilitatea furnizorilor de acces la internet. În multe uh, texte ale Uniunii Europene, în multe directive, uh, s-a uh, luat o decizie foarte clară față de responsabilitatea acestor furnizori de acces și principiul de non-responsabilitate la care am ajuns noi, ni se pare a fi acum pus sub semnul întrebării de către ACTA. Sancțiunile penale acum. ACTA vorbește despre sancțiuni penale împotriva persoanelor care încalcă drepturilor de proprietate intelectuală, ceea ce înseamnă o aplicare uh, asupra uh, persoanelor private care uh, utilizează uh, obiecte contrafăcute. Ca urmare, acta își înseamnă o posibilitate de a scotoci, între ghilimele, în bagajele uh, uh, oamenilor, inclusiv în MP3-urile lor, în uh, laptopuri. La accesul la medicamente avem de-a face cu o altă uh, problemă, dar sub pretextul că luptăm împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, uh, sunt tratate aici și aspectele legate de medicamentele contrafăcute. Un medicament generic, uh, deci un medicament uh, care este comercializat, dar al cărui uh, brevet a expirat, atunci nu mai este supus acelorași sancțiuni ACTA limitează flexibilitatea prevăzută prin acordul TRIP și uh, tratează medicamentele generice ca fiind niște medicamente contrafăcute. Și aici trebuie văzută corectitudinea juridică. Și aici cred că avem uh, o problemă legată de echilibrul acestui text uh, în ceea ce privește protecția legitimă a deținătorilor de drepturi, dar și protecția la fel de necesară a libertăților publice. Și am, conte- am constatat că dezbaterile, reacțiile publice, uh, reacțiile din cadrul comisiei noastre ne-au permis să uh, revenim la acea trimitere la răspunsul progresiv. Totuși, nu suntem la adăpostul unor uh, erori foarte grave în acest text și aș spune în încheiere că este mereu foarte complicat să abordăm probleme care uh, tratează, de subiecte, tratează subiecte esențiale pentru cetățeni, libertatea acestora, posibilitatea de a avea acces la medicamente, posibilitatea de a avea acces la un conținut cultural, posibilitatea de a deține drepturi de autor ei bine, toate acestea sunt puse într-o interpretare și o formă juridică problematică pentru că, nu, uh, pentru că este absentă din uh, dreptul uh, uh european. Și trebuie să constatăm, de asemenea, că Comisia de Petiții a primit o, o petiție care a reunit uh, peste 2 milioane 400 de mii de semnături și astfel putem să vedem în mod clar că cetățenii nu sunt deloc insensibili la activitățile noastre, ci se uită cu mare atenție la decizia pe care o va lua Parlamentul. Mulțumim. Domnul Balciti, are acum cuvântul. Ačiū, gerbiam pirmininkė. Iš tikrųjų, turbūt vienas iš nedaugelio dokumentų, kuris sukėlė tiek daug prieštaravimų. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, acest acord uh, este abordat într-un mod foarte contradictoriu în societatea noastră. În 2010, socialiștii aveau o poziție complet diferită față de acest document. Poziția noastră nu a fost uh, acceptată, Acum avem uh, îndoieli foarte mari și discutăm despre toate aceste lucruri în cadrul comisiei. Raportoarea ne-a vorbit despre toate aceste îndoieli. Anumite definiții se pare că sunt mult prea largi, ceea ce poate crea enorm de multe probleme. Și dacă obiectivul principal este protejarea drepturilor de autor, asta nu înseamnă că nu uh, că uh, pierdem din vedere alte obiective. Vrem să creștem competitivitatea europeană. Acest acord acoperă foarte multe țări, însă țări cum uh, este China sau India nu au semnat acest acord. Astăzi trebuie să vedem dacă suntem pentru sau contra. Eu cred că acest acord nu trebuie acceptat în forma sa actuală și trebuie să spunem clar acest lucru. Grazie. Da, mulțumim. Doamna Badiei cu ce are cuvântul. Mulțumim, doamnă președintă. Sunt de acord cu îngrijorarea uh, la care s-a referit uh, raportarea și de altfel toți cei care au vorbit până acum, deoarece consider că uh, odată cu acta ne confruntăm cu o problemă încă de la început, și anume că se amestecă bunurile de consum cu bunurile culturale și bunurile de comunicare și de formare Așadar, nu putem trata aceste bunuri de, în același mod. Sigur, sunt de acord că trebuie să luptăm împotriva pirateriei și împotriva contrafacerii, dar nu putem uh, să amestecăm cu merele și perele. Deci una sunt bunurile culturale și una sunt bunurile, să zicem, mărfurile sau uh, bunurile fizice. Eu cred că așa cum uh, e uh, propus uh, acta, ne rămâne o singură soluție și anume Comisia INTA a și propus, și anume să ca acest tratat să fie trimis în fața Curții de Justiție, ca aceasta să verifice două lucruri, dacă încalcă drepturile fundamentale și dacă este în acord cu dreptul comunitar. Și, pe de altă parte, după cum știm cu toții, putem spunem doar da sau nu. Dar nu putem să aducem uh, modificări tratatului, așadar eu cred că propunerea de a face un raport uh, inițial în care să putem spune uh, noi ce de la Parlament, ce credem noi că ar trebui să conțină acest tratat și ce n-ar trebui, cred că acestea ar fi unicele soluții pe care le avem în acest moment de a acționa. Deci am putea încerca și cu comisia noastră să participăm la elaborarea unui astfel de raport Uh, la INTA ca să ne putem exprima îngrijorările. Și apoi, cred că știți deja, dar oricum în această, în uh, ziua de joi, la orele 15 la INTA, există un, un atelier în legătură cu ACTA. Cred că e momentul oportun ca să uh, participăm și să ascultăm ce au de spus invitații. Mulțumesc! Grație! Da, mulțumesc! Doamna Țică are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Uh, vreau și eu să mă alătur uh, colegilor care consideră că acta nu poate fi aprobată în forma actuală. De altfel, aș vrea să întăresc cele spuse prin faptul că, din păcate, articolul 27 al tratatului, la punctul 1, prevede măsuri de remediere eficiente destinate să prevină, subliniez, să prevină orice încălcare i măsuri de remediere care să constituie un mijloc de descurajare a oricărei încălcări ulterioare. această prevenire fără a fi definită lasă loc la abuzuri i de aceea consider că acest text pune probleme. de asemenea articolul douăzeci și șapte la punctul patru spune că o parte poate să furnizeze autorităților sale componente autoritatea de a solicita unui furnizor de servicii online să divulge rapid unui titular al dreptului suficiente informaii pentru a identifica un abonat al cărui cont se presupune că a fost utilizat pentru încălcare. i acest text pune probleme în ceea ce privete respectarea Uh, drepturilor cetăenilor europeni i vreau să readuc aminte tuturor colegilor din comisia itre că atunci când s a discutat pachetul telecom i a fost discutat aproape doi ani i jumătate chiar în două legislaturi diferite i s a ajuns la mediere textul obinut în urma medierei i practic nodul gordian a fost dezbaterea principală a fost legată de de drepturile cetăenilor i parlamentul a insistat atunci ca drepturile cetăenilor să fie respectate i să nu poată fi uh, posibilă întreruperea furnizării serviciilor de comunicaii electronice de către un furnizor în lipsa unui mandat judecătoresc i fără respectarea drepturilor cetăeneti. deci aceste texte cu prevenire fără a fi definită i uh, dreptul unei autorităi de a solicita unui furnizor să divulge rapid Uh, unui titular al dreptului informaii pentru a identifica un abonat acestea contravin legislaiei europene actuale i contravin respectării drepturilor cetăenilor europeni. de asemenea vreau să atrag atenia asupra, uh, asupra articolului paisprezece punctul doi care spune că o parte poate exclude din aplicarea prezentei secțiuni cantităi mici de mărfuri de natură necomercială aflate în bagajele personale ale călătorilor. o parte poate exclude, asta înseamnă că i o parte nu poate exclude, deci depinde care va fi decizia pării respective. De aceea, acest text poate duce la abuzuri, aa cum spunea i doamna Trautmann mai devreme, i anume ca bagajele pasagerilor să poată fi verificate în uh, trafic, pentru a se, la aeroporturi, în gări, pentru a se vedea dacă cumva în bagajele personale există bunuri de natură necomercială care se presupune că ar încălca respectarea drepturilor de autor. De asemenea, vreau să atrag atenția asupra, să reamintesc faptul că pe 24 noiembrie 2010 Parlamentul European a votat mai multe rezoluții Uh, grupul uh, socialitilor i democrailor uh, din parlamentul european alături de grupul alde alături de gue i de grupul verzilor au votat o rezoluie prin care ne exprimam îngrijorarea cu privire la negocierile privind acta i prin care ceream să fie dezbătut acordul să fie respectate drepturile cetăenilor din păcate acea rezoluie comună a picat a trecut o altă rezoluie propusă de ppe care susine acta i care este menionată în preambul. închei doamnă preedintă spunând două lucruri importante acta este semnat de către comisie i de către statele membre. Uh, unele state membre au semnat acest uh, acord i vreau să pun următoarea întrebare juritilor presupunând că în parlamentul european acordul va fi respins ce se întâmplă cu drepturile cetăenilor europeni din statele membre care au semnat acordul. de asemenea uh, trebuie să ne gândim i la faptul că nu doar o petiie a venit acum în comisia pentru petiii ci este foarte posibil ca să existe pe viitor i o iniiativă cetăenească care să vizeze acta. de aceea cred că avem o foarte mare responsabilitate a vota împotriva acordului acta înseamnă, nu înseamnă că nu respectăm drepturile de autor uniunea europeană are o legislaie foarte bună privind respectarea drepturilor de autor ci înseamnă că vrem pe viitor un posibil acord mult mai bun i corect faă de cetăenii europeni. Mulțumesc. Grazie, parola, Mulțumesc acum domnul Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, there's a clear trend going... Mulțumesc. Există o tendință clară, văd, în cele spuse astăzi aici. Uh, lumea spune că nu e mulțumită cu ce se propune în acta. Și raportarea cred că a făcut un rezumat foarte bun. Încercăm să facem mai mult decât putem Uh, de fapt și iată că oamenii sunt nemulțumiți și agitați și dacă vedem, dacă examinăm situația în mod obiectiv, eu cred că toată lumea ar fi în favoarea uh, combaterii uh, contrafacerilor. Sigur, pentru că asta costă Uniunea Europeană 8 miliarde pe fiecare an și lucrurile s-au răutățit în ultimii șapte ani și sigur că trebuie să vedem ce putem face împotriva acestui fenomen. Deci poate că ar trebui să Eh, ne gândim la o acta mai limitată care să acționeze eh, doar împotriva eh, sectoarelor unde într-adevăr acționează infractorii, pirateria, sigur cu implicarea unor țări ca India sau China, e clar, dar și alte și a altor state și uh, să încercăm să găsim o soluție, pentru că în acest moment foarte mulți oameni sunt îngrijorați în legătură cu libertățile de pe internet, în legătură cu legile de protecție a datelor și, cum s-a spus uh, deja, iată, opoziția este din ce în ce mai puternică și dezbaterea, până la urmă, se depărtează de ceea ce ar trebui să uh, însemne ea de fapt, anume combaterea contrafacerii de bunuri. Așadar, aș considera eu că Ceea ce a spus doamna Maria Badia privitor la Curtea Europeană de Justiție ar trebui să fie o alternativă uh, pe care să o examinăm, dar e clar că avem nevoie de o acțiune eficientă și rapid avem nevoie de așa ceva. Uh, cei care sunt în favoarea uh, unei acțiuni pozitive, trebuie implicați, nu trebuie să lăsăm oamenii deoparte, trebuie să încercăm să avem definiții clare a drepturilor de autor și așa mai departe și trebuie să implicăm pe toți cei care doresc într-adevăr libertatea uh, cetățenilor. Mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc! Domnul Caspari are cuvântul. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Acta este un subiect care mă preocupă foarte mult, pentru că este o temă importantă, după cum spunea și antevorbitorul meu. A amintit problemele cu care ne confruntăm în ceea ce privește produsele contrafăcute. Opinia publică și-a exprimat însă preocupările și a existat și uh, o oarecare dezinformare. Opinia publică a intrat în panică. Trebuie să spun că sunt uh, alarmat atunci când uh, văd că anumiți colegi alimentează dezbaterea publică la începutul unei proceduri parlamentare. Este regretabil. Parlamentul European este colegislator în acest domeniu, nu-i așa? Dacă acest proiect nu întrunește o majoritate în Parlamentul European, acordul nu va fi încheiat și nu va fi uh, aplicat nicăieri în Europa. Dacă Parlamentul European respinge acta, s-a terminat cu acta. Aș vrea să, fiu, să fim conștienți de responsabilitatea pe care o avem. Asta nu înseamnă că trebuie să spunem de la bun început că respingem acest acord. Suntem colegislatori și am o responsabilitate, avem o responsabilitate foarte mare ca și acum doi ani, când a intrat în uh, vigoare tratatul de la Lisabona. Însă, acum doi ani puteam să spunem că un anumit aspect ne place sau nu, puteam invita Consiliul sau Comisia să facă anumite lucruri. Acum însă lucrurile stau altfel. A intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și uh, uh, suntem colegislatori Trebuie să ne asumăm această responsabilitate și să uh, analizăm în uh, liniște, cu luciditate acest acord. Nimeni nu trebuie să explice în grupul PPE ce înseamnă libertatea internetului. Mulți colegi au suferit de uh, încălcarea libertății de exprimare înainte de căderea zidului Berlinului. Colegii din PPE cunosc foarte bine acest tip de persecuție cunosc foarte bine ce înseamnă restrângerea libertății de exprimare. Întotdeauna vom fi pentru libertatea de exprimare pe internet. În același timp, însă, constatăm că 10.000 de, 10.000 de locuri de muncă sunt amenințate din cauza produselor contrafăcute. Piese de schimb pentru automobile sunt contrafăcute și acest lucru prejudiciază viața cetățenilor europeni. numeroase piese de schimb uh, care sunt în comerț nu sunt fabricate de producătorul care este indicat pe ambalaj. Deci sunt probleme concrete și trebuie să le rezolvăm. Nu discutăm doar despre libertatea de exprimare, discutăm și despre vieți omenești, vorbim despre piese de schimb pentru avioane, pentru automobile. 5% din piese, pie, piesele de schimb pentru avioane sunt piese contrafăcute. Deci se pune problema siguranței și se pune problema unor vieți omenești. Trebuie să analizăm, deci, la rece acest acord. Atunci când s-au uh, purtat uh, negocieri. S-a spus că acta nu schimbă nimic în ceea ce privește siguranța. S-a spus că aceste prevederi sunt opționale. Dacă se spune însă că uh, nu poate să facă ceva, înseamnă că dispozițiile respective sunt uh, obligatorii. Nu vrem ca cetățenii să se trezească că li se controlează bagajul la graniță. Deci, în uh, țările în care um, astfel de percheziții nu pot avea loc, nu vor avea loc. Haideți să uh, comparăm acest acord și cu alte acorduri. China sau India nu sunt părți semnatare. Și asta este o problemă, pentru că cea mai mare parte a produselor contrafăcute provin tocmai din China sau India. Și, în sfârșit, în cadrul uh, OMC am uh, încercat să facem progrese Însă țările care sunt responsabile de contrafacere împiedică încheierea de uh, acorduri în aceste foruri. Există acum un acord, acordul ACTA. Din păcate, țările cele mai proaste nu fac parte. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în ceea ce privește uh, protecția climei, nimeni nu a pus la îndoială măsurile noastre. China nu urmează aceeași cale, însă asta nu ne împiedică să ne aplicăm propriile măsuri, pentru că am uh, ajuns la o majoritate. Mari poluatori nu respectă aceste măsuri, însă noi am ajuns la un acord în privința lor. Cred că a venit vremea să analizăm acta la rece, fără prejudecăți, voi uh, reveni la punctele care ni se par nouă critice și vom uh, obține garanții din partea Comisiei și din partea statelor membre în ceea ce privește tocmai aceste puncte critice. De asemenea, trebuie să așteptăm să vedem care va fi verdictul Curții uh, de Justiție și să folosim acest timp pentru a atrage atenția Curții de Justiție în privința punctelor care ni se par delicate. Avem timp să o facem, haideți să facem acest lucru, să profităm de ocazie. Și în cazul în care scenariile cele mai uh, pesimiste se vor realiza, și eu voi vota împotriva acta. Însă nu trebuie să, aruncăm, să aruncăm acest acord la coș uh, de la bun început. În calitate de colegislator trebuie să analizăm serios acest text. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc. Care cuvântul reprezentantul Comisiei? Nu știu exact cine, cine va lua cuvântul. Da, uh, ziua, doamna președintă. Intervin în numele Comisiei și aș dori în primul rând să vă mulțumesc de ocazia pe care mi-o acordați ca să prezint și ca să explic ceea ce înseamnă acta. Din punct de vedere al Comisiei, obiectivul acta e în primul și în primul rând să se îmbunătățească normele juridice legate de respectarea dreptului de proprietate intelectuală. E vorba despre un element foarte important de, care trebuie bineînțeles. Nu e vorba de a îmbunătăți sau de a spori protecția drepturilor de proprietate intelectuală ca atare, ci e vorba de a îmbunătăți accesul la justiție pentru o mai bună apărare a drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste norme pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală deja există în acquis comunitar în dreptul comunitar. Și obiectivul acta este pe cât posibil să se extindă aceste norme la un nivel internațional, deci mai multilateral. Acta nu va schimba nimic din legislația actuală a Uniunii Europene, ci acta e important pentru Uniunea Europeană în cadrul schimburilor sale comerciale. În uh, ultimele săptămâni, procedura de ratificare acestui acord a dus la numeroase dezbateri și la numeroase manifestații de protest în toată Europa și Comisia uh, înțelege foarte bine criticile aduse și toate elementele critice uh, care au fost aduse de foarte multe persoane. motiv pentru care Comisia a dorit să sesizeze Curtea Europeană de Justiție în legătură cu drepturile fundamentale și cu echilibru între apărarea drepturilor de proprietate intelectuală și drepturile fundamentale. Din punctul de vedere al Comisiei, e foarte important ca dezbaterea uh, ACTA să aibă loc într-un mod calm și senin și echilibrat să nu fie, ca să spun așa, poluată de toate, tot felul de dezinformări care s-au vehiculat uh, referitor, de exemplu, la dreptul de autor. Acta nu va schimba nimic din noțiunea de drept de autor. Dezbaterea asupra drepturilor de autor și importanța acestora e o dezbatere foarte importantă, dar e vorba de o dezbatere care nu privește în mod direct acta. Acta este un acord care se referă la accesul la justiție, nici mai mult, nici mai puțin. și acest acces la justiție trebuie să fie făcut posibil pentru titularii drepturilor, atât în lumea reală, adică producătorii unor bunuri materiale, cât și în ce privește titularii drepturilor de conținut, drepturilor de autor, care acționează pe internet. Însă acta nu trebuie și nici nu are ca obiectiv să pună sub semnul întrebării sau să schimbe această noțiune de drept de autor sau noțiunea circulației pe internet. Nu ăsta este obiectivul acta și e foarte important să subliniem acest lucru. După cum a subliniat Comisia, e important să avem uh, dezbateri calme Sesizarea Curții de Justiție pentru a ști dacă acordul, acta, uh, corespundea sau era pe linie cu drepturile fundamentale, va permite tuturor și Parlamentului European și instituțiilor implicate în procesurile uh, de, le, de um, elaborare a legii să, ave, să aibă o dezbatere. Astăzi este doar o primă ocazie Joia viitoare, comisarul de Hucht va com- compara în fața uh, Comisiei INTA și va avea o dezbatere pe tema ACTA și toate problemele evocate în această după-amiază uh, se vor regăsi acolo. Mai târziu, apoi, uh, în viitoarele săptămâni, dezbaterea va continua, iar Comisia dorește să poată participa cât, pe cât posibil la toate aceste dezbateri. Acum, ca răspuns uh, la unele puncte care au uh, fost evocate astăzi de aici, Comisia dorește să reamintească faptul că ACTA este un tratat internațional care oferă un cadru, un cadru juridic un cadru juridic internațional. Deci, în mod necesar, acest cadru juridic oferă părților care aderă la el un număr de opțiuni, un anumit număr de opțiuni. Și în, ca, în cadrul intrării în vigoare acestui acord, părțile sunt cele care trebuie să definească ce opțiune își doresc pentru propria lor legislație internă. În ceea ce privește Uniunea Europeană, Cadrul deja este definit, pentru că există deja, e vorba de directiva care a fost menționată aici, cea din 2004, e vorba de directiva e-commerce, prima era e-trade, a doua era e-commerce, care definește activitatea pe internet, apoi directiva privitoare la drepturile de autor în societatea uh, informației, care datează din 2001 deja, deci cadru juridic în care va opera acta, există deja și nu va fi modific, modificat de către acta. Acta nu prevede în niciun fel nici întreruperea uh, internetului, nici posibilitatea de a prevedea poliții particulare, forțe de poliții particulare, cum s-a spus aici, ci doar acta prevede posibilitatea de a avea un cod de conduită sau de a avea o coordonare între diferiții actori de pe internet, ceea ce deja există în legislația europeană cu articolul 16 din directiva e-commerce sau 17 din directiva enforcement, care prevede posibilitatea de a avea niște coduri de conduită între actorii implicați. Asta nu înseamnă că aceste coduri de conduită duc la crearea unei poliții private, după cum s-a spus aici, ci doar că acta se bazează pe un acord internațional care deja există și anume acordul ADOPI care uh, datează din 94 uh, uh, e vorba de TRIPS desigur și da, în cadrul OMC sau altor instituții internaționale unii participanți au decis să îmbunătățească aceste norme prin acest nou tratat care se numește ACTA. și cu asta am încheiat. Vă mulțumesc uh, per questo intervento. Da, mulțumim reprezentantului Comisiei. Și acum are cuvântul doamna Andersdotter pentru o replică, dar uh, succint, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru contribuția la această dezbatere și pentru toate ideile care au fost uh, exprimate aici, mai ales în ceea ce privește impactul asupra situației drepturilor omului pe internet, precum și acele probleme legate de mărci și de Uniunea Europeană. Aș fi sperat că să, să, să primesc un răspuns mai clar din partea Comisiei, mai util uh, care să ne vorbească despre investigațiile din prezent, uh, reflexiile care au loc sau despre modul în care neutralitatea și uh, principiul uh, egalității de trafic se aplică pe piața serviciilor. Dar sigur sunt aspecte la care vom putea reveni și am apreciat dacă ne putea furniza niște răspunsuri în acest sens. Bine, mulțumim. Înainte de a trece la ultimul, de fapt, punct de pe ordinea de zi, aș dori să vă ofer o informație rapidă în legătură cu rezultatele reuniunii coordonatorilor de ieri. Pe de-o parte, au fost adoptate modificări la calendar, modificări care vă vor fi aduse la cunoștință. A fost uh, decisă o delegația pentru uh, deplasarea în Brazilia. De asemenea, că pe data de 20 martie se va desfășura o diere publică în legătură cu Orizont 2020, care va dura o zi întreagă. De asemenea, s-a decis ca pe data de 8 mai să se desfășoare audiere în legătură cu IMM-urile. Apoi, coordonatorii au adoptat un calendar comun inter, de eh, trans pentru o reuniune în baza articolului 51. Doamna Toia eh, a fost eh, însărcinată cu probleme legate de gen pentru comisia noastră și au fost apoi Uh, conferite grupului GUE, programul de cercetare pe proiectul ITER în ce privește rapoartele și în ceea ce privește uh, avizele. Grupul PPE a primit contractele de concesiune și regulamentul privind protecția generală a datelor, con, con, contractele de concesionare, mă scuzați. Și Verzi au primit proiectul de buget pentru 2012-2013. Acestea erau informațiile pe care trebuia să vi le ofer, iar acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume uh, obligațiunea de proiect. Îl, îl Piper îl înlocuiește pe domnul Lange și are cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Este vorba despre un uh, raport al uh, Comisiei Bugete care privește uh, pentru finanțarea de proiecte. Domnul Langen m-a uh, rugat să vorbesc în numele său uh, și voi fi cât mai uh, concis. Suntem într-o perioadă pilot în cadrul căreia reflectăm la aceste instrumente financiare. Avem 280 de, 230 de milioane de euro care uh, să vină să financeze tipuri de proiecte și aceste fonduri ar trebui să fie puse la uh, dispoziția um, uh, ar, ar trebui să devină disponibile în cadrul acestei faze de test, în acest, cadrul acestei faze pilot. Însă, prevederile ni se par destul de limitate pentru că nu vedem care ar putea fi valoarea adăugată europeană uh, în cazul anumitor proiecte care ar putea totuși să fie selectate. Mai ales obligațiile de control ni se par a fi neclare. Și nu cred că trebuie să ajungem la o situație care să fie imposibil de controlat de către Parlament. Aș dori să se insiste mai mult pe caracterul de fază pilot și Parlamentul European nu trebuie să accepte o situație în care lucrurile să continue pe sistemul business as usual. Trebuie să deținem o posibilitate de control mai mare. Mulțumesc pentru atenție. Colega Pip. Mulțumim, mulțumim domnului Piper. Dacă cineva dorește să ia cuvântul, domnul Kreuzmann. Intervenție fără microfon. Mulțumesc foarte mult și eu voi fi concis. Domnul uh, Langen uh, are o propunere care se bucură de sprijinul nostru general. Trebuie să analizăm proiectele, să vedem dacă proiectele sunt viabile. Însă, dumneavoastră Domnule pieper ai spus că s-ar putea să, fie finanțate și proiecte care nu au neapărat o valoare adăugată. Prin intermediul acestor obligaiuni pentru finanțarea de proiecte am putea să ne asigurăm că avem uh, pârghile necesare pentru a selecta acele proiecte valoroase. Mă gândesc la exemple din domeniul uh, electricității, gazelor. Sunt foarte multe proiecte. din domenii unde piața unică nu a fost încă finalizată. Dacă așa uh, uh, stau lucrurile, am dorit să susținem această propunere. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să aud că în sfârșit s-au făcut progrese și una din ideile care a tot fost uh, discutată în Uniunea Europeană în ultimii ani a reușit în sfârșit să fie concretizată. Și reușim în sfârșit să um, profităm cât mai bine de situația financiară și să avem o abordare cât mai coordonată. Este un aspect care trebuie nu numai analizat, dar trebuie poate condus mai departe și Marcus a vorbit despre posibilitatea de a avea un anumit număr de proiecte uh, care, sunt, care vor fi finanțate în domeniul infrastructurilor, în domeniul gazelor naturale și trebuie să ne asigurăm că prin intermediul acestor proiecte obiectivele pentru 2020 devin realizabile, pentru că acestea sunt elementele cheie. Și dacă putem să combinăm aceste obiective cu dezvoltarea unui nou instrument care va aduce finanțare pentru proiecte, atunci sigur că este un lucru pozitiv. Și aveți dreptate, dacă situația va continua în sistemul business as usual, atunci este clar că uh, vom eșua. Ca urmare, proiectele finanțate prin aceste obligațiuni trebuie să fie coordonate cu obiectivele strategiei 2020. Uh, Mulțumesc foarte mult. Grazie, Mr. Kelly. Se ci sono altri inter... Mulțumesc, domnule Kelly. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, atunci are cuvântul reprezentantul Comisiei. Dar se pare că nu dorește să ia cuvântul. Bine, doamna Herzog văd că a cerut în schimb cuvântul. Vă rog. Uh, sorry. Chairman, being late, but with this... Îmi cer scuze că am întârziat, însă același subiect a fost discutat și în Comisia pentru Bugete și am vrut să particip la dezbaterea de acolo, pentru că e interesant de văzut cum uh, evoluează raportul în alte comisii. E interesant de văzut că diferitele comisii au uh, opinii diferite. Cele două comisii care redactează avize au desemnat uh, deputați din grupul PPE ca raportori și au o abordare foarte diferită. Domnul Cancean uh, solicită o soluție și mai radicală, în timp ce aici am impresia că putem uh, utiliza uh, proiectele pilot, însă trebuie să fim conștienți că până în 2014 uh, nu mai sunt decât 18 luni și în aceste 18 luni trebuie să facem totul pentru ca aceste proiecte pilot să fie demarate și să se tragă învățămintele. Trebuie să fim foarte Uh, concentrați, avem uh, puțin timp la dispoziție și discutăm despre un mijloc complet nou și uh, vrem să avem succes. Vom depune o serie de amendamente la raportul domnului Langen. La amendamentul 2, el propune să se reducă uh, aceste obligațiuni, uh, să le limiteze la cele legate de, la proiecte legate de infrastructuri ori și uh, uh, proiectele legate de energie și alte domenii ar trebui să fie elegibile. Nu înțelegem de ce vrea să le limiteze la infrastructură. Pe termen lung, uh, acest, această modalitate de finanțare trebuie să rămână deschisă pentru că este un instrument important. Deci nu ne mulțumește acest amendament. Suntem de acord cu raportorul în privința faptului că acest uh, instrument este un uh, adaos. Nu înlocuiește contribuția statelor membre sau contribuția din bugetul Uniunii Europene, nu înlocuiește resursele financiare existente, este un supliment pentru acele proiecte care nu sunt viabile din punct de vedere economic. Și repet ceea ce am spus în Comisia pentru Bugete. Repet ceva ce noi știm mult mai bine decât ei și anume că trebuie să fim uh, cinstiți cu noi înșine. În ultimii 5-6 ani am încercat să realizăm modernizarea infrastructurii și eforturile nu au dat uh, roade. Trebuie să fim conștienți că dacă nu ne modernizăm infrastructurile energetice, dacă nu modernizăm infrastructura telecomunicațiilor, următoarea generație va avea o mare problemă. Deci nu ne putem permite să nu uh, reușim de data aceasta și uh, trebuie să ne concentrăm uh, pe acest obiectiv. Sper că vom obține o soluție pe care o putem sprijini Trebuie să vedem cum pot funcționa aceste proiecte, nu doar pentru infrastructura energetică, ci și pentru energie și modernizarea telecomunicațiilor. Cam asta am avut de spus și vom introduce amendamente. Sper că raportorul are același uh, are aceeași opinie ca și noi în acest uh, domeniu. Mulțumesc. Nu ci sono più interventi. Bine, nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Domnul Piper, dacă mai dorește să adauge ceva. Ich uh, bin hier zuversichtlich. Da, mulțumesc. Am încredere că va fi posibil să ținem cont de uh, sugestiile tuturor, inclusiv ale doamnei Herzog, ca să nu ne limităm la infrastructură, ci și la sectorul energetic, de exemplu, după cum am spus. Însă să ne reamintim că cerința fundamentală trebuie să fie cea legată de proiecte pilot inovatoare, cu valoare adăugată. Dar sunt convins că vom ajunge la un acord. Mulțumim, domnule Piper. Cu asta am încheiat discuția pe acest punct. Termenul pentru, prezentarea amend- pentru depunerea amendamentelor este eh, până la 5 martie 2012 la orele 12. Am încheiat uh, ordinea de zi și vă mai spun că următoarea reuniune se va desfășura pe 19-20 martie 2012 la Bruxelles. Mulțumesc și uh, o seară bună tuturor! La revedere!